Cari colleghi, credo che sia. faccio colleghi. cele cinci uh, minute academice au trecut și cred că e momentul să începem. După cum știți, uh, vicepreședintele Timmermans poate să rămână cu noi până la 8 și 20, așa încât o să începem cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, proiectul de ordine de zi este considerat a fi adoptat cu nicio modificare apoi anunțurile, comunicările președintelui. Interpretarea este oferită astăzi în 20 de limbi. Nu avem estonă, letonă și malteză, din păcate. Uh, ca de obicei, desigur, uh, ședința comisiei va fi transmisă pe internet. Și acum ajungem la punctul principal uh, pe ordinea de zi de astăzi. Punctul 2, schimb de opinii cu Uh, domnul Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene, care răspunde de o mai bună legiferare, relații interinstituționale, dar, în primul rând, din punctul de vedere al acestei comisii, are responsabilități și în ceea ce privește sustenabilitatea și fiind prim vicepreședinte al Comisiei, sunt convins că va putea să dea multe răspunsuri în legătură cu organizarea și modul de lucru al Comisiei. O să dau imediat cuvântul uh, prin vicepreședintelui Timmermans. Ca de obicei vom avea două runde de întrebări după aceea. O să începem cu uh, în remarcile introductive ale vicepreședintelui. Cred că în jur de 10 minute va dura acest lucru, urmat de două runde de întrebări din partea coordonatorilor grupurilor politice și o a doua rundă din partea membrilor uh, comisiei. După care domnul comisar va răspunde uh, în două uh, secțiuni de răspunsuri. Deci aveți cuvântul. Mulțumesc. O să trec, uh, o să vorbesc acum în limba engleză. Bună seara. Într-adevăr, președintele Comisiei are dreptate. Am uh, un portofoliu care cuprinde mai multe aspecte și uh, s-a adăugat la cererea Parlamentului Uh, mandatului meu de dezvoltarea durabilă și sunt uh, recunoscător că această temă a fost adăugată pentru că este complementară tuturor celelalte aspecte de care mă ocup, pentru că dezvoltarea durabilă poate fi abordată numai uh, dacă o facem într-o manieră holistică. Și o concluzie pe care pot să o trag după 100 de zile în funcție este că în toată Uniunea Europeană, indiferent de instituțiile pe care le reprezentăm fiecare, avem uh, uh, această uh, tendință de uh, a lucra într-un mod uh, compartimentat și acest uh, lucru uh, nu poate fi acceptat în continuare. Uh, dezvoltarea durabilă nu înseamnă numai mediu, ci și dezvoltare economică, dezvoltare socială, Uh, care deseori nu este inclusă în definiția dezvoltării durabile, însă fără aceasta dezvoltarea durabilă nu are nicio șansă uh, să fie încunată de succes cred în necesitatea de a integra un set de politici sau în a aborda uh, politicile din punctul de vedere al dezvoltării durabile și să vedem care sunt sinergiile între diferitele politici pentru a ne asigura că există o dezvoltare uh, durabilă în atenția noastră mă văd în primul rând în calitate de prim vicepreședinte nu pentru a face numai uh, treaba comisarilor care se răspund uh, de diferite zone, ci a mă asigura că fiecare comisar își face treaba astfel încât uh, uh, activitatea asta este coerentă cu cea a celorlalte portofolii uh, ale comisiei. Deci ce se întâmplă în domeniul social, în domeniul investițiilor, de pildă. De aceea uh, Uh, economia circulară, dezvoltarea durabilă au devenit teme extrem de importante atunci când discutăm planul Juncker. De aceea, vicepreședintele Katainen și cu mine uh, discutăm uh, sau abordăm aceste teme aproape în fiecare zi. Am vorbit în această dimineață în legătură cu integrarea Uh, cu cercetarea și dezvoltarea științei și tehnologiei, care uh, reprezintă un punct important al planului Juncker. Știu că au fost multe discuții, uh, sunt convins că o să mi se adreseze întrebări care mi-au fost adresate, o să le răspund tuturor, însă ceea ce vreau să vă transmit în momentul de față este că dacă putem să ajungem la un acord în legătură cu obiectivele pe care dorim să le atingem, Ceea ce trebuie discutat apoi este modalitatea cea mai bună de a atinge aceste obiective și nu de a pune aceste obiective sub semnul întrebării. Vreau să abordez agenda privind mai bună legiferare exact din această perspectivă. Știu că buna uh, legiferare în ultimii ani nu a avut o reputație prea bună în Parlamentul European S-a spus că este o dereglementare, o scădere a protecției sociale și a legilor de mediu, însă o agendă uh, încunată de succes nu este legată de obiective, ci de modalitatea de a le rezolva trebuie să vedem cum să facem lucrurile, nu să punem uh, în discuție obiectivele pe care dorim să le atingem. atingem. Și de aceea doresc ca fiecare comisar Uh, din Comisia Juncker să fie un comisar și pentru o mai bună legiferare. Vrem să atingem anumite obiective, vrem să îmbunătățim mediul, să ajungem la o dezvoltare durabilă, să uh, reducem uh, emisiile, vrem să ne asigurăm că se face trecerea la surse de energie viabile, însă făcând acest lucru trebuie să utilizăm instrumentele juridice cele mai potrivite pentru a ajunge la aceste uh, obiective fără a fi impreciși din punct de vedere juridic. Cred că există o serie de aspecte care trebuie evaluate în special dacă mă refer acum la responsabilitatea mea în ceea ce privește mai bună legiferare, să facem studiu de impact nu la început atunci când se uh, Uh, face un proiect de propunere, ci uh, de-a lungul procedurii uh, legislative, dacă există modificări, astfel încât să știm ce impact are textul juridic, legislația respectivă. De aceea vom discuta reînnoirea acordului interinstituțional în ceea ce privește o mai bună legiferare între Parlament, Consiliu și Comisie. Uh, vreau să repet care este rolul vicepreședintelui și anume nu trebuie să verifice fiecare comisar în parte, ci uh, trebuie să ne asigurăm că uh, nu mai lucrăm în mod compartimentat, ci lucrăm împreună și că ceea ce facem este în conformitate cu prioritățile convenite de Parlamentul European și președintele Juncker. În al doilea rând, atunci când vorbim despre o mai bună reglementare, cadrul dezvoltării durabile nu este să ne certăm în legătură cu obiectivele, ci instrumentele uh, juridice cele mai potrivite care ne ajută să atingem aceste obiective. Și dacă o să o facem mai bine, probabil că ne vom putea stabili și obiective mai ambițioase. Domnule președinte, am dorit să fiu uh, succint atât cât s-a putut. Uh, sunt multe întrebări, pe unele le anticipez deja și eu să fac tot ce se poate pentru a da răspunsuri încât să nu existe lucruri neclare între comisia dumneavoastră și uh, mine. Vă mulțumesc, domnule, preș domnule vicepreședinte, pentru aceste cuvinte introductive. Asta a fost uh, util. Uh, o să începem cu prima rundă de întrebări, uh, întrebări adresate de coordonatori, în primul rând PPE-ul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule prim vicepreședinte, mă bucur că avem această ocazie să facem un schimb de idei în această seară, în acest cadru, însă cred că este destul de uh, târziu acum, pentru că pe 2 noiembrie uh, s-a hotărât că e mai uh, bine să ne întâlnim și să discutăm uh, acest uh, subiect și iată că a trecut multă vreme din noiembrie până acum. Vreau să știu de ce a durat atât de mult să avem această discuție cu dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă este adevărat uh, că ne întâlnim și cu ITRE. Nu știu ce sugerează alții, însă este important ca ITRE și ENVI să lucreze împreună. De obicei facem acest uh, lucru, trebuie să spun avem relații de lucru foarte bune, însă uh, cred că nu trebuie să primim sfatul de la comisie cum trebuie să lucreze comisiile parlamentare. Aș vrea să știu dacă ați cerut uh, o ședință comună uh, cu ITRE și dacă puteți să ne explicați de ce a durat atât de mult pentru ca să avem această întâlnire cu dumneavoastră. Și alți colegi vor avea mai multe de spus în legătură cu propunerile legislative privind deșeurile. Majoritatea membrilor PPE este, uh, în, uh, este pentru, este în favoare, însă aș vrea să știu ce propuneri ambițioase uh, veți uh, uh înainta. Trebuie să fim foarte vigilenți și stricți și vrem să știm uh, cum veți face lucrurile să funcționeze. PP-ul uh, Uh, este dornic să vadă legislația aplicată în mod adecvat, evaluarea este esențială și este important ca să se facă o aplicare a legislației și să se respecte legislația. Legislația uh, uh, de mediu Uh, știm că în Malta lucrurile nu au fost uh, puse în aplicare așa cum trebuie. Uh, lucrurile nu se pot schimba peste noapte, însă cred că ați putea să vorbiți în răspunsul dumneavoastră în legătură de evaluare și în legătură cu directiva ecoproiectare. vă sugerez că ar putea să existe o abordare mai pragmatică a punerii în aplicare acestei directive. Ar fi uh, util pentru cetățeni să vadă că este o legislație pertinentă. Am spus deseori în trecut că este important să uh, vedem uh, sursele de iluminare. De pildă, cred că vor exista uh, și în acest domeniu uh, tendințe novatoare, însă sperăm că uh, inovarea uh, va aduce roadele sale. Domnul Grote, Mă bucur că putem să discutăm direct cu vicepreședintele Timmermans uh, atunci când au avut loc audierile, după cum vă amintiți, viabilitatea, sustenabilitatea a fost în centrul discuțiilor. Uh, este un subiect uh, prioritar și mă bucur acest lucru. Este esențial să avem întâlniri periodice Cred că au fost discuții în legătură cu ce se va întâmpla cu pachetul deșeuri, cred că Colegii mei vor discuta în detaliu despre acest lucru, însă trebuie să avem o abordare care să privească către viitor. Este adevărat, economia circulară va fi mai durabilă. Unii uh, găsesc că este greu să înghită acest lucru, unii cred că uh, pur și simplu acest lucru va duce la mari întârzieri Însă există un potențial al economiei circulare care să fie pozitivă, să uh, creeze locuri de muncă și să uh, genereze un volum de creștere semnificativ. De aceea dorim o propunere uh, adecvată pe care să o dezbatem în termeni reali, nu să o lăsăm pe plan secundar și nu vrem să tărăgănăm lucrurile. Cu câțiva ani în urmă l-am invitat pe domnul Stoible în uh, comisia dumneavoastră și am uh, discutat uh, îndelung de reglementarea. Atunci discuțiile au fost controversate și am luat notă de faptul că la nivelul statelor membre aplicarea uh, Uh, nu era deloc așa cum ar fi trebuit să fie și uh, ducea la dezechilibre pe uh, piața internă. Aș vrea să știu ce credeți, ce părere aveți în legătură cu inițiativele pe care le-am le avem în vedere și cum putem să evităm să se mai dea vina pe noi cei de la Bruxelles, instituția dumneavoastră sau instituția noastră, sunt uh, deseori blamate și cred că trebuie să fim gata să răspundem atunci când este necesar să o facem, dar uh, trebuie uh, să fim în prima linie atunci când există o neconformare cu legislația, atunci când există încălcări, Comisia trebuie să ia măsuri. N-are sens să tărăgănăm lucrurile 15 ani trebuie să uh, aplicăm legile care există. Și cred că și colegii mei vor intra în uh, detaliu, uh, dar trebuie să spun că domnul Lise a vorbit de o posibilă întâlnire comună cu ITRE. Cred că a fost o neînțelegere. Uh, parlamentarii lucrează uh, diferit uh, nu lucrăm pe bază de coaliție, așa cum există în statele membre la nivel național. Uh, aici trebuie să comunicăm unii cu ceilalți, să uh, uh, construim coaliții în fiecare zi. Însă acest lucru poate să genereze și probleme. Și cred că pachetul deșeurilor este victima neînțelegerilor sau a unei varietăți mari de puncte de vedere. Uh, a unor uh, informații inadecvate. Poate că în această seară putem să lămurim puțin aceste neînțelegeri, să vedem care este uh, situația. Acum, pentru grupul ECR, ECR domnul Pieca. Ja to pytanie mógłbym zadać z powodzeniem panu komisarzowi Sewkowiczowi, ale... cred că dacă mine Energetică va fi într-adevăr și va trebui să fie un succes, asta nu va însemna numai diversificarea resurselor de energie și o mai mică dependență de un singur furnizor. Nu. Va fi vorba de o adevărată tranziție energetică. Nu există alte alternative. Nici cât, cât privește energia de astăzi, nici în ceea ce privește dependența noastră actuală. Este singura cale și atunci despre asta vorbim în cadrul Uniunii Energetice. În ce primește o viziune generală asupra dezvoltării durabile, da, trebuie să fie o abordare coerentă peste tot. Dacă aveți un document special dedicat dezvoltării durabile, asta nu va face decât să sporească această compartimentare. Nu va trebui să fie un subiect care să străbată toate politicile. Asta mi-aș dori și asta aș dori să se dezbată la comisie, dar într-adevăr o viziune generală asupra acestui subiect ar putea eventual să ne ajute să combatem această compartimentare, dar încă nu pot să vă spun clar ce formă va îmbrăca această tentativă sau abordare la comisie. Nu vreau să vă dau răspunsuri evazive în general, dar permiteți-mi să vă răspund în scris când voi ști despre ce vorba. În ce privește consultarea Parlamentului European, eu m-am consultat cu Parlamentul European și Parlamentul, într-un fel sau altul, mi-a răspuns și a reacționat în ce privește programul Comisiei. Iar domnul Liz a fost să se poate de onest Dânsul are o părere, grupul său politic uh, are poate și alte păreri, iar eu trebuie să văd care este viziunea majoritară în Parlament. V-am supus um, programul Comisiei, uh, am văzut ce reacții sunt, uh, am ascultat, dar nu Parlamentul, la urma urmei, hotărăște programul Comisiei. Dezbaterile au avut loc la nivel plenar, la grupurile politice, în comisii deci nu pot să spui într-adevăr că nu m-am consultat cu Parlamentul European. Și privește TTIP-ul, cred că aici uh, suntem într-o negociere mult mai transparentă decât oricând uh, în trecut. O mare transparență domnește în ce privește aceste negocieri și nu înțeleg de ce se spune că ați primit informații numai prin genul de scurgere de informații tip leaks. În ceea ce privește uh, Stoiber, orice membru al Parlamentului, al Comisiei Europene poate să-și uh, numească consilier, mă refer la cazul lui Stoiber, care este și el un consilier, așa cum și domnul Barnier are uh, această funcție pe lângă uh, Juncker. Eu am alți consilieri la rândul meu. Domnul Stoiber are experiență îndelungată pe lângă serviciile comisiei, însă vreau să vă spun că dacă mă ocup de o mai bună reglementare, vreau să mă asigur că toate părțile interesate sunt ascultate și toată lumea poate să uh, participe la acest exercițiu. De asemenea, sunt interesat să aflu care sunt cele mai bune practici și experiențe care au loc în statele membre unele state membre sunt poate mai de succes în anumite uh, situații, ceea ce merge pe plan național poate că nu merge la fel de bine pe plan european, dar, bineînțeles, aceste clauze de caducitate, sunset clause în legislație, poate ar putea să fie readuse în discuție pentru că uh, Asta poate să îi facă pe oameni să regândească cumva acest exercițiu, iar noi, politicienii, eh, ne orientăm eh, spre viitor și poate mult prea puțin ne gândim că există legislația actuală care poate merită și îmbunătățită. Sper că am răspuns. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri atât de amănunțite. Acum eh, am o dilemă. Avem 25-26 de cereri de intervenție Vicepreședintele trebuie să ne părăsească la ora 8 și 20. Eu vreau ca toată lumea să pună întrebări, dar maxim un minut ca domnul comisar să poată să și răspundă domnul Ivo Belet. Uh, thanks very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu să vorbesc în limba olandeză, neerlandeză, e mai simplu pentru mine. Uh, Ați vorbit despre economia circulară, ați dat uh, destule răspunsuri și aș avea o întrebare, poate de completare. Vorbiți despre această politică a reciclării și ați spus și la audiere că nu este vorba numai de deșeuri aici, ci și de valorificare. Și atunci, este adevărat că anumite materiale se exportă în afara Uniunii Europene, sunt trimise în afara Uniunii Europene și nu sunt valorificate aici. Și nu pentru că nu ar avea valoare. Apoi, sănătate publice, publică și aici uh, sunteți consum, uh, competent, uh, aveți competențe și pe protecția consumatorilor, aveți foarte multe misiuni în portofoliul dumneavoastră și apoi uh, sănătatea Mi se pare că în ce privește sănătatea, Comisia a cam tras pe linia moartă o serie de acte legislative în ceea ce privește protecția tinerilor uh, Mă refer aici la tot ce înseamnă universul digital. Puteți să ne spuneți mai multe despre aceste inițiative? Mulțumesc. Următorul vorbitor, vă rog să vă mențineți în timpul acordat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, ați spus recent, discutând cu Lord Mandelson, că uh, reducerea birocrației nu este ceva ideologic, ci este ceva o, legat sau este o necesitate, e o nevoie uh, legată strâns de modul în care reglementarea uh, se petrece. Este clar că a existat un modus operandi până acum și doriți să faceți niște schimbări și doriți să faceți schimbări. Mă refer aici la perspectiva conferinței pentru mediu uh, de la Paris și în ce privește noile obiective sau revizirea obiectivelor milenare, o scadență care va apare tot în sfârșitul acestui an și care sunt evenimente paralele. În acest sens, vreau să vă întreb ce ne puteți spune pentru a ne asigura că Comisia își ia angajamente angajamente clare în ceea ce privește priorități uh, esențiale de, pentru privitoare la protecția habitatului și privitoare la protecția mediului. Domnul Demes Mecher, mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Mă bucur foarte mult că avem acest schimb de vederi și am discutat despre această economie circulară foarte bine eu uh, sunt uh, raportor numele ECR, ceea ce privește cele mai bune practici regionale și locale. Eu provin din Flandra și am mers uh, la două firme care activează în acest domeniu și atunci am niște întrebări cât se poate de concrete, concrete pentru dumneavoastră. Toată lumea este de acord în ceea ce privește piața internă, uh, obiectivele de reciclare de materiale trebuie să fie foarte clare. Există obiective, dar uh, ele nu sunt totuși uh, implementate ca atare. Atunci, pun întrebarea în ce măsură statele membre au într-adevăr, uh, da sau nu, marjă de manevră în ceea ce privește gestionarea resurselor proprii de deșeuri și tot la valorificarea deșeurilor. Vă întreb cum va gestiona Comisia Europeană această piață a valorificării deșeurilor. Multe materii prime sunt din ce în ce mai rare și, într-adevăr, uh, Poate că există și rezerve strategice pe undeva, dar ele se împuținează. Deci aveți o viziune politică în ceea ce privește aceste rezerve? Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Anul trecut uh, europarlamentarii au uh, aplaudat inițiativa Comisiei Europene în ceea ce privește crimele uh, um, împotriva habitatului. Este vorba de comerț uh, ilegal cu produse provenite din uh, sălbatice, din uh, sălbaticie, care se ridică la, un, uh, la niște volume foarte mari. Mă refer de pildă la uh, filde și așa mai departe, în care și China este implicată. Juncker a spus că Comisia va fi ambiționată, ambițioasă când vine vorba de lucruri importante și mai puțin când vine vorba de uh, detalii. Și e adevărat că aceste crime împotriva uh, habitatului și resurselor naturale, sunt, sunt, aceste crime sunt adevăr foarte, foarte mari. Vreau să vă întreb în ce măsură și cât de ambițioasă este Comisia Europeană când vine vorba de acest gen de crime și de infracțiuni. Vă mulțumesc! Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik ben plaatsvervanger in deze commissie. Mijn hoofdcommissie is INTA. Mulțumesc foarte mult. Eu uh, sunt titular la comisia INTA. Am venit aici doar ca supleant. Am o întrebare în legătură cu acordurile comerciale. Dumneavoastră sunteți compatriotul meu și atunci ați auzit de scandalul Vattenfall în Germania. Guvernul german hotărâse să se retragă din, din producția nucleară. E bine, și în țările de jos avem uh, aceeași evoluție, însă sunt lucruri care au ajuns acum și în fața Curții de Justiție. Și se pare nu, vreau să vă întreb dacă Comisia Europeană va sprijini Germania și țările de jos în fața Curții de Justiție. Mulțumesc foarte mult! O mai bună reglementare nu înseamnă numai legi mai bune, dar și o mai bună implementare a acestor regulamente și legi. E important aici modul în care statele membre transpun aceste regulamente, controlul acestui exercițiu și apoi uh, uh, instituții puternice pentru implementare și, în general, uh, un parteneriat foarte bun care să se asigure că toate aceste prevederi sunt implementate așa cum trebuie. Comisarul Potocnic avusese inițiative în ceea ce privește controlul și inspecțiile în domeniul mediului și așa mai departe Vreau să vă întreb ce planuri sunt acum la comisia actuală, ce să, la ce să ne așteptăm în ce privește controlele de mediu și în ceea ce privește accesul la justiție și cred că mi-a respectat cele 60 de secunde. Mulțumesc, colega Eri. Mulțumesc, domnule președinte, ca și alți colegi. M-aș referi la ceea ce a publicat uh, Agenția Europeană pentru Mediu. Indicatorii de mediu sunt în general foarte negativi, pe termen scurt, mediu și lung, să nu mai eh, vorbim despre impactul schimbărilor climatice asupra sănătății, unde nu avem obiective cifrate. Printre indicatorii analizați de agenție și care sunt cu toții negativ, apar mai mulți. Uh, biodiversitatea, uh, viața acvatică, transporturile și dioxidul de carbon, schimbările climatice, sănătatea populației, etc. În acest raport, Agenția Europeană pentru Mediu arată că 400.000 uh, de decese sunt cauzate de o proastă calitate a aerului, însă Comisia a hotărât să retragă pachetul respectiv care ar fi putut duce la salvarea de multe vieți omenești. De asemenea, acolo se eh, vorbea și, eh, sau mai era o lege și în legătură cu perturbatorii endocrinieni. Comisia și aici bate pasul pe loc de un an de zile, nu a pierdut lista respectivă, ceea ce ar fi eh, ce ar și permit niște, niște inițiative ale agenției în materie și atunci vreau să vă spun ce uh, Uh, preconizați dumneavoastră în legătură cu aceste subiecte. Domnul Florenț, mulțumesc foarte mult! Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Nu aș vrea să ne certăm. N-ar avea sens. În primul rând, uh, vreau să vă felicit. Îmi place stilul dumneavoastră de politică. Nu vă schimbați de pe zi pe alta uh, obiectivele ci preferați o altă abordare. În fiecare zi ne spuneți eh, același lucru și ne tot eh, vorbiți despre aceste compartimente. Mi se pare o metaforă frumoasă. Deșeurile, cum veți proceda? Cum o să faceți pentru a reglementa în mod mai inteligent și cu bătaie, cu efect? Nu credeți oare așa cum au spus unii colegi, că modalitățile de aplicare, de transpunere sunt uh, interpretate în fel și chip de statele membre conform intereselor proprii. Nu o să intrați în conflictoare cu ceilalți colegi comisari aici, dar cine știe, poate că într-o, zi, într-o bună zi mă veți invita și pe mine, nu neapărat la Davos, de ce nu, la Bruxelles e foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnul Paniu, vicepreședintele nostru. Domnule vicepreședinte, dragi colegi, am ascultat cu plăcere o parte din intervenția dumneavoastră și cu la fel de multă plăcere vreau să vă pun o întrebare foarte repede. De ceva vreme încoace vorbim despre modificarea sau reformarea registrului lobbyurilor pe lângă Uniunea Europeană. Și astfel, toți, cei, toți lobbyștii de pe lângă instituțiile europene trebuie să fie scriși într-un registru care trebuie adus la zi. Vreau să vă întreb când va interveni acest acord când va semna Comisia Europeană acest act, astfel încât această politică de transparență, transparență să fie încă și mai uh, vizibilă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șiric. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule vicepreședinte. Mă bucur că domnul Timmermans este aici cu noi. Am ascultat cu atenție ce ni s-a spus în legătură cu directiva Habitat, punerea în aplicare a acestei directive ridică probleme. Când văd ce se întâmplă în țara mea, în țările de jos, ce să zic, uh, apar tot felul de restricții. La articolul 2, uh, paragraful 3, agentul 3, se vorbește clar despre uh, implicațiile economice și sociale și asta, de fapt, se potrivește cu ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Ce se întâmplă astăzi în Europa în acest sens? Această directivă Habitat mi se pare că este cumva pusă sub semnul întrebării. Din ce în ce mai multe voci sunt critice. Când veți face un inventar, un bilanț a succesului sau eșecurilor, după caz, ale acestei directive Habitat? Doamna Bonafeda, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mulțumesc pentru că sunteți aici, domnule vicepreședinte. Mă bucur uh, de ce aud, așa cum au spus și colegii noștri, ați spus că vă uh, interesează foarte mult caracterul durabil al politicilor europene. Este clar că dorim uh, să relansăm economia noastră. Ce model să promovăm? Modelul precedent a eșuat iar durabilitatea, sustenabilitatea trebuie să fie în centrul acestui, acestei noi politici. Trebuie să depășim uh, această concepție de, de, de obligație. Nu, e oportunitate, este ocazie extraordinară să răspundem acestei provocări, pentru că, da, economia circulară este o astfel de oportunitate care ne va duce noi locuri de muncă și puncte suplimentare la PIB, suplimentare la PIB. În sfârșit, ajung la întrebarea pe care vreau să vă adresez. Puteți să vă asigurați că se vor respecta termenele. Vom avea noua propunere până la sfârșitul anului și dacă producția va merge, de ce nu? pentru a avea această abordare cradle to cradle, eu vă propun să fim ambițioși în tot lanțul și, în general, în, în raport cu prima propunere, care era mai ambițioasă, de ce să renunțăm la ea, care ea era foarte bună? Oricum, dacă nu sunt bani, nu se poate face nimic, știți, și dumneavoastră că în ce privește planul Juncker vor fi într-adevăr investiții durabile? Mulțumesc. Domnul Duncan. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș pune o întrebare în nouă părți, asta n-ar fi prea frumos din partea mea. O să mă acces pe studiul de impact în legătură cu uh, instalațiile de arde, directiva privind instalațiile de arde. Uh, acest lucru poate să aibă un impact asupra uh, platformelor marine. Studiul de impact nu s-a referit la acest lucru și de aceea o serie de platforme marine au fost uh, uh surprinse să se regăsească în această directivă. Aș dori să sugerez uh, că atunci când facem un studiu de impact să nu-i surprindem pe oameni. Trebuie să uh, îi avertizăm pe cei care sunt sau nu sunt afectați. Uh, trebuie să Uh, scoatem uh, uh, platformele magnet din domeniul de aplicare al acestei directive, dar ideea este că nu trebuie să luăm oamenii prin surprindere. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prin vicepreședinte. În primul rând, bun venit. E prima oară când veniți în comisia noastră. Sper să vă revedem uh, des. Parlamentul a adoptat într-o primă lectură poziția sa în legătură cu prețul medicamentelor. Uh, și v-am scris deja în calitate de raportor și cu raportorii din umbră în numele majorității uh, grupului, spunând că susținem progresul în ceea ce privește această propunere, care nu a fost încă anunțată. Aș vrea să spun că unele state membre au spus că această propunere va fi uh, Uh, retrasă și pe 7 martie acest lucru a fost oficializat. Parlamentul a susținut această legislație, deci uh, suntem împotriva retragerii acestei propuneri. Vrem, uh, uh, propuneri, vrem uh, produse noi uh, și uh, terapii, uh, terapii uh, noi, medicamente generice. Uh, trebuie să ne asigurăm că există un uh, acces sporit la piață. Domnule vicepreședinte, Dacă așa stau lucrurile, vreți să ne spuneți, Comisia intenționează să elaboreze o propunere pe această temă și când se va petrece acest lucru? În plus, știu că uh, nu vreți să depășim timpul de intervenție, dar ce inițiative Uh, va avea comisia în legătură cu accesul uh, la uh, noile medicamente. Mulțumesc, domnul Augustia Barunț. Intervenție fără microfon. Señor Timbermans, quiero entender y valorar su prudencia para trabajar con coherencia, eficacia, una visión holística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 a spus că una dintre prioritățile sale sunt locurile de muncă și creșterea. De mai multe ori a spus că acest lucru este în conformitate cu principiul dezvoltării durabile. Deci, cum vedeți acest lucru? Subvențiile pentru combustibilii fosili rămân acest lucru distruge uh, natura care este protejată de directiva privind uh, habitatul. Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, bun venit, domnule vicepreședinte, în comisia noastră. Înțeleg că portofoliul noastră presupune uh, bună legiferare și nu veți face compromisuri, dar nu înțeleg din răspunsurile dumneavoastră următoarele. Ați spus că în unele țări legislația uh, este aplicată prea strict și nu așa stau lucrurile în alte state membre. Mă duc aminte că președintele Tito a spus că nu trebuie să aplicăm legea ca atare cum putem să eliminăm 28 de legislații diferite și în același timp să ajungem la coerență? Cum vreți să ajungem la coerență și coeziune? Cum poate să-și ajusteze fiecare țară propria legislație? Sper că nu abordați uh, dezvoltarea durabilă numai din punct de vedere al mediului, ci și din punct de vedere al societății. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, sper că este o chestiune care vă este foarte dragă, economia circulară și durabilitatea, sustenabilitatea. Și acesta va fi un aspect prezent în toate domeniile de politică. Am uh, adoptat uh, programul privind acțiunea de mediul și am uh, convenit asupra obiectivelor până în 2020. Au fost discuții îndelungate. Vreau să știu dacă vreți să îndepeniți aceste priorități. De asemenea, în ultima legislatură am utilizat și utilizarea eficientă a resurselor, nu numai a energiei pentru că eficiența energetică este importantă, dar și eficiența resurselor este crucială. Aveți uh, intenții să uh, mențineți propunerile care au fost făcute în ultima legislatură? Mulțumesc, domnule uh, vicepreședinte. Susțin ce v-ați propus să faceți, uh, reducerea birocrației, acțiuni mai clare. Însă sunt puțin derutată de inabilitatea dumneavoastră de a fi foarte tranșant, uh, foarte clar și aș cita din uh, declarația pe care ați făcut-o în fața grupului meu. Ați spus Uh, despre ce vorbim, o să avem uh, un uh, consilier șef pe probleme științifice. Ce se întâmplă cu această funcție? Cât mai întârziem? Doamna Miller, domnule vicepreședinte, discutăm aici propunerea sau propunerile comisiei în legătură cu multe lucruri interzicerea clonării în agricultură, probleme de industrie. Vreau să știu ce părere aveți, uh, care este interacțiunea cu uh, negocierile uh, privind TTIP-ul, apoi problema Uniunii Energetice și obțintele de reducerea emisiilor după 2020. Care este părerea dumneavoastră? Aș vrea să știu de asemenea ce părere aveți despre regulamentele pe care le avem uh, acum pentru a ajunge uh, la uh, obiectivele până în 2020. Domnul Ionus Somari. Uh, mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să parcur rapid uh, ceea ce mi-am propus să spun. Vă mulțumesc pentru remarcele introductive. Rez, uh, dezvoltarea durabilă trebuie să fie prezentă în toate uh, politice. Uh, Uh, trebuie să legiferăm pentru a legifera mai bine. Totuși, dezvoltarea durabilă uh, este și o chestiune legată de drept și dreptul presupune o serie de acțiuni de protecție și orientarea uh, pe care am luat-o nu corespunde unei pauze în cucerirea de noi drepturi într-o situație în care stadiul Uh, mediului se înrăutățește peste tot. A doua observație pe care vreau să o fac se referă la biodiversitate. Pentru a vă aduce un element de informare, vreau să vă spun că astăzi suntem într-o situație care presupune să uh, ne asumăm această chestiune de pierdere a biodiversității la același nivel cu uh, acțiunile climatice. Suntem într-un al șaselea val care duce la această pierdere a biodiversității. Ultima observație se referă la oceane avem cu economia mării un câmp de dezvoltare pentru cercetare, pentru dezvoltare și Uniunea Europeană poate să-și uh, mențină uh, un rol de avangardă dacă investește masiv uh, în economiile mării, uh, pentru că are un domeniu maritim uh, uh, considerabil, este prima putere maritimă a lumii Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, nu în ultimul rând, domnul Brandon. Mulțumesc! Suntem cu 9 luni înainte de întâlnirea uh, părților de la Paris privind uh, schimbările climatice. Dacă vrem să ducem la salvarea uh, mediului, e clar că avem nevoie de acțiuni în economie și în ceea ce privește schimbările climatice. Și cred că trebuie să ne gândim la ceea ce a spus Francis Bacon. Dacă vrem să ajungem să uh, îndeplinim și să ajungem la rezultate extraordinare, trebuie să încercăm lucruri care au nu mai fost încercate până atunci. Asta o spunea secolul XVI. Puteți să ne spuneți uh, ce formă vor lua aceste inițiative ale noastre? Mulțumesc! Și acum aveți cuvântul. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Uh, nu știu dacă o să le răspund așa cum ar trebui în intervalul de timp alocat pentru răspunsuri. Domnul Beleta a spus că există o problemă serioasă a scurgerilor de materiale în afara Uniunii Europene este o chestiune serioasă pentru că nu toate uh, statele membre au același uh, cadru juridic pentru a preveni uh, astfel de scurgeri. Am vorbit cu întreprinzători uh, din uh, Franța, din uh, industria fierului vechi în Franța. Este obligatoriu ca toate tranzacțiile să fie uh, nematerializate cu, prin uh, cecuri și transferuri bancare. Acest lucru nu se aplică însă în cazul unor țări cum ar fi Belgia, Germania sau Olanda, unde există uh, tranzacții uh, în numerar. Dacă există astfel de tranzacții în numerar, uh, e mult mai puțin probabil că vor fi uh, înlăturate toate uh, neajunsurile. Nu este ilegal, însă este un uh, exemplu uh, legat de cum uh, aplicarea diferită în statele membre poate să ducă la astfel de scurgeri de materiale. Am vrut să vă dau un exemplu uh, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții mm urilor și uh, mă întreb uh, dacă trebuie să facem ceva la nivelul Uniunii Europene pentru a împiedica acest lucru și trebuie să spun domnului Belet că acest lucru este în atenția noastră. În ceea ce privește fructele în școală, Comisia evaluează acela, acest lucru în momentul de față. Domnul comisar Hogan Trebuie să vă corectez. Uh, situația prezentă nu este deloc uh, în conformitate cu raportul uh, curții de conturi. Și în această etapă există o problemă serioasă legată de principiul subsidiarității. Însă acest lucru este revizuit de comisie și dacă Uh, vrem să fim în conformitate cu Curtea de Conturi, trebuie să o revizuim. Cred că există o întrebare serioasă la care trebuie să ne gândim uh, la un răspuns uh, Uniunea Europeană dacă trebuie să ofere fructe și lapte în școli. Comisia este conștientă de Uh, părerea existentă în Parlamentul European și acest lucru va fi avut în vedere de comisarul Vogan când se va face evaluarea. Dacă putem să... Domnul Dans a plecat. O să trec la următoarea întrebare. Și domnul Vesmasc a plecat. Da, uh, în felul ăsta răspund mai rapid la întrebări în ceea ce privește delictele uh, împotriva uh, florei și uh, faunei sălbatice, este un răspuns pe care o să-l dau un scris pentru că nu am informațiile și cunoștințele necesare pentru a vă răspunde uh, acum. Uh, sunt conștient de responsabilitatea pe care le am. Uh, În legătură cu mm, rezolvarea uh, litigiilor, uh, o să uh, facem o analiză serioasă să vedem dacă este necesar și dacă este necesar ce urmează să facem. Există preocupări, unele justificate, dar dacă unii uh, țipă tare cu un astfel de sistem uh, de rezolvare a litigilor este sfârșitul democrației, este o exagerare, dat fiind că există uh, multe astfel de sisteme de rezolvare a litigiilor în uh, lume. Poate că nu este soluția cea mai bună, uh, o instanță internațională nu poate fi creată pentru a rezolva astfel de probleme peste noapte, Însă, întotdeauna există o contradicție foarte mare. Unii ne roagă să analizăm lucrurile foarte atent, dar ei înșiși uh, nu o mai fac uh, pentru că deja au ajuns uh, la o concluzie. Deci trebuie să fim puțin atenți cum punem lucrurile în context. Sigur că trebuie să facem eforturi să punem în aplicare mai bine legislația existentă, să punem în aplicare uh, procedurile de infringement dacă acest lucru este necesar. Uh, nu e vorba numai de mediul, uh, ci de uh, întreaga gamă de uh, politici pe care trebuie să le analizăm și să vedem dacă astfel de proceduri sunt uh, necesare. Accesul la justiție Uh, vrem ca toate acțiunile noastre să fie în conformitate cu, politici, cu prioritățile politice ale Comisiei și cu principiul bunei, mai bunei legiferări. Uh, uh, am spus mai devreme că în ceea ce privește biodiversitatea o să dau un răspuns în scris pentru că acest lucru a fost întrebat și în prima rundă de întrebări pentru a evita o neînțelegere. Uh, pachetul uh, uh, aer nu a fost retras, el este în discuție în continuare. Analizăm posibile amendamente la acest pachet după prima lectură a Parlamentului Uh, acest uh, lucru îl voi discuta cu celelalte comisii și cu raportorii pe această temă, așa încât să nu existe o neînțelegere în legătură cu acest lucru. Domnul Florence m-a întrebat ce facem acum, ceea ce aș vrea să vă spun este următorul uh, lucru. vreau să fiu foarte atent uh, dacă facem o nouă propunere privind de pildă economia circulară. Uh, vreau să fiu uh, atent cu standardele pe care mi le-am propus și să fie la nivelul standardelor pe care vi le-am promis Parlamentului European nu o să anunț fragmente și să vă dau o idee în legătură cu cum va suna această propunere, ci uh, vreau să vin cu o propunere beton. Uh, sunt tentat să fac acest lucru. În ceea ce vește registrul transparenței, vrem să ajungem la un acord cu Parlamentul European în legătură cu un uh, registru obligatoriu al contactelor. Comisia cred că a făcut un pas bun înainte, nu este sfârșitul discuției, însă cu siguranță uh, salut uh, uh o abordare similară din partea uh, Parlamentului European Uh, cred că și eurodeputații trebuie să fie cât se poate de transparenți în legătură cu persoanele cu care stau de vorbă, cu care se întâlnesc. Uh, uh, cred că și din partea noastră ar trebui să existe o obligativitate de a face acest lucru și atunci să vedem cum împreună putem să îmbunătățim situația pentru ambele instituții și după aceea să discutăm cu Consiliul pe această temă. În ceea ce privește directiva privind habitatul, revizuirea acesteia. Analizăm această posibilitate. Eu personal nu sunt pentru o relaxare a standardelor. Dacă privesc o țară pe care o cunosc bine, ă, țările de jos, mare parte din probleme au fost generate de modul de aplicare a legislației la uh, nivel național, acest uh, lucru a fost uh, negat uh, uh, de mai mulți uh, miniștri ai agriculturii de-a lungul timpului în Olanda. Uh, dacă vedem cum este aplicată directiva Uh, vom vedea că în unele țări uh, aplicarea pune mai multe probleme decât uh, și duce la mai multe probleme decât în alte state membre. Da, confirm, suntem foarte ambițioși în legătură cu deșeurile, în legătură cu cel de al doilea pachet. Vrem să fim gata astfel încât acest pachet să coincidă cu Uh, mm, uh, inițierea uh, proiectului uh, din cadrul uh, planului Juncker. O să fiu foarte uimit dacă unele dintre proiectele care sunt uh, eligibile pentru uh, parteneriat, pentru pe, pe, uh, parteneriat public-privat uh, voi fi foarte surprins. Vreau uh, ca economia uh, circulară să fie într-o pole position. Domnul Duncan a vorbit de uh, problema platformelor marine și în Comisia ITRE, deci pentru mine nu este o surpriză să dau același răspuns ca atunci. Nu o să spun că ar trebui să dăm o altă poziție platformelor maritime în față de alte entități. Uh, dacă mă întrebați pe mine, cred că am spune-o prea repede dacă am spune că uh, platformele masive nu trebuie să intre în uh, domeniul de aplicare, ar fi mult prea ușor și atunci poate că alții ar spune hai să mutăm și instalațiile de ardere pe platforme maritime ca să nu mai intre uh, în domeniul de aplicare. În legătură cu medicamentele, nu sunt în măsură să vă dau un răspuns acum. Uh, o să vă dau un răspuns în scris. Nu eram pregătit să discut uh, prețul medicamentelor uh, și medicamentele astăzi. Îmi cer scuze pentru asta, însă uh, fiți sigur că veți primi un răspuns în scris. Economia circulară este importantă pentru creștere și ocupare. M-am referit la planul Juncker. Desigur, există o problemă, nu o să neg acest lucru o problemă legată de poziții și legislații contradictorii. Uh, e suficient să ne uităm în uh, Parlamentul uh, European și să vedem poziții diferite între Comisia Agri și Comisia Envi. De fapt, în felul acesta funcționează diversitatea în Uniunea Europeană. Comisia trebuie să vegheze pentru a asigura un nivel de coerență ridicat uh, Uh, în această privință și uh, ceea ce facem noi uh, nu este întotdeauna foarte coerent, însă în orice um, societate democratică trebuie să se facă o compensare într-un fel și să se ajungă la o echilibrare. Așa se întâmplă și cu comisiile. În ceea ce privește legislația, am încercat să explic că o directivă este obligatorie din punct de vedere al uh, obiectivului care trebuie atins, însă statele membre au uh, uh, libera alegere în legătură cu modalitățile pe care le aleg pentru a ajunge la acel obiectiv obligatoriu. Uh, dacă vrem să fim uh, preciși, riguroși și să avem o modalitate unitară de aplicare a legislației, nu o să recurgem la o directivă. O să uh, recurgem la un regulament. Mulțumesc că m-ai salvat, nu găseam cuvântul. Și atunci nu mai trebuie să fie transpunere la nivel național. Domnule, m-a întrebat la care obiective vom uh, renunța? Nu. Uh, nu vom renunța la niciun obiectiv, ne vom menține nivelul de ambiții uh, la toate chestiunile menționate, 2020, dezvoltarea durabilă și așa mai departe. Dar lucrurile nu vor fi ușoare în discuțiile internaționale. Uh, Uniunea Europeană uh, trebuie uh, să aibă un rol conducător. După 2015 este important ca Uniunea Europeană să se asigure că va putea să și raporteze progresele făcute. E important să stabilește obiective, însă trebuie să poți să și raporteze în ce măsură aceste obiective s-au materializat. Uh, clonarea nu e un lucru de care mă ocup în fiecare zi. O să revin cu un răspuns în ceea ce fiște obiectivele 2020 uh, și biodiversitatea, am spus că o să dau un răspuns în scris. Și apoi, dați-mi voi să repet că sunt dornic să continui dialogul cu Comisia Envi. Este un lucru extrem de important pentru mine să o fac. Înțeleg de asemenea și uh, această necesitate de a renunța la compartimentare nu numai uh, în comisie, ci și în uh, uh, uh Parlamentul European. Am fost întrebat dacă președintele comisiei va face ce a promis și răspunsul meu a fost uh, sigur, uh, va uh, face ceea ce a promis acestui grup și va face acest lucru în colaborare cu comisarul Moedaș astfel încât uh, președintele să dispună de informațiile uh, de cea mai bună calitate pe care îi le furnizează consilierii care sunt în măsură să facă acest lucru. Uh, și în felul acesta comisarul va hotărâ care este calea abordat, de abordat. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc și vă mulțumesc în numele tuturor nu numai pentru că ne-ați acordat mai mult timp decât cel inițial prevăzut, dar vă mulțumesc în mod deosebit pentru răspunsurile uh, detailate. Nu le-ați răspuns în bloc, ci le-ați răspuns uh, individual. Vă mulțumesc foarte mult. O să luăm o scurtă pauză de câteva secunde, astfel încât uh, domnul vicepreședinte să părăsească sala. Noi o să continuăm uh, întâlnirea noastră uh, pentru că mai există câteva, ordine pe, uh, câteva puncte pe ordinea de zi. Mulțumesc!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 dacă există asemenea metode, ar trebui ca statele membre să folosească mm, toate aceste elemente. E foarte important, uh, standardele mm, și toate celelalte elemente sunt importante pentru că ele creează o piață care duce la durabilitatea pe tot lanțul respectiv și trebuie să ne asigurăm că uh, impozităm consumul și nu munca și că, de fapt, impozităm achiziționarea de bunuri și servicii, ceea ce ar fi o abordare uh, inovatoare și putem pleca de la uh, succesele pe care le-am avut în ceea ce privește eticheta ecologică și serviciile ecologice și poate ar apărea și un regulament privind uh, achizițiile publice ecologice pentru a avea asemenea procese. Este important că bunurile și serviciile să fie pe măsura nevoilor companiilor și, de asemenea, să fie potrivite cu firma respectivă care funcționează avem foarte multe studii care funcționează și vedem foarte bine că miliarde de euro ar putea fi folosiți în domeniul sectorului energetic și ar putea să creeze până la 20-25 de mii de locuri de muncă. Dar dacă am economisit acești bani, s-ar ajunge la locuri de muncă mai puține. Deci dacă inițiativele sunt pe măsura cerințelor pieții, se pot face foarte multe, foarte multe individual, colectiv, în statele membre pentru a crea locuri de muncă ecologice, pornind de la cele mai bune practici existente și având uh, și asemenea uh, inițiative. Încurajăm Comisia să ducă mai departe aceste inițiative și ținând cont și cele spuse astăzi de președintele Timmermans, care arăta că legislațiile nu se pun în aplicare așa cum ar trebui în statele membre, trebuie aceste regulamente privind uh, deșeurile, pentru că în felul acesta s-ar putea crea 400.000 de noi locuri de muncă. Sigur că am sacrificat vreo 80 de mii de locuri de muncă noi în momentul în care s-a retras acest pachet. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și acum să auzim ce au de spus raportorii din umbră. Domnul Andrulache să are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de aviz. Este o bază foarte bună de discuție care poate fi completat cu elemente suplimentare și ne gândim de asemenea că economia verde poate să creeze foarte multe locuri de muncă. Deocamdată sunt posibilități neremarcate sau neexploatate și sunt foarte importante pentru ciclul economic. Trebuie să încercăm să dezvoltăm economia verde. Dacă se ar aplica în totalitate legislația existentă pentru deșeuri, s-ar putea crea mai multe uh, mii de locuri de muncă peste tot în Europa. Cum se spune și în aviz, respingerea uh, și retragerea acestei directive a împiedicat crearea 80.000 de locuri de muncă suplimentare. De aceea este important să solicităm rapid o nouă propunere și să revenim asupra punctelor care par indispensabile și care ar putea să contribuie la îmbunătățirea ocupării forței de muncă, cum spunea raportarea. În același context există și directiva privind eficiența energetică a clădirilor care poate și ea să ducă la crearea de noi locuri de muncă. E vorba de un sector care se confruntă cu o criză acum, sectorul construcțiilor și dacă vrem să întărim economia ecologică, economia verde și să folosim posibilitățile de a crea de locuri de muncă, trebuie să utilizăm toate instrumentele financiare de care dispune Uniunea Europeană, inclusiv noul Fond European pentru Investiții Strategice. În același timp, trebuie să ne gândim la tranziția către o nouă formă de economie, pentru că e vorba și de o concurență la nivel mondial. Și cerem Comisiei Europene să revizuiască sistemul de acesta de tratarea deșeurilor și de um, comercializare a uh, creditelor uh, din ce privește uh, emisiile de gaze, vreau să mulțumesc raportoarei care ne-a adus un proiect de aviz foarte bun. Și sperăm să putem colabora foarte bine și cu ceilalți raport. Și acum, domnul Duncan. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Grupul ECR salută acest raport. Uh, are foarte multe elemente valoroase. Vrem să facem totuși câteva comentarii generale. În primul rând, nu face, nu, nu arată foarte clar ce progrese s-au făcut uh, până acum în ceea ce privește includerea industriei chimice și a industriei automobilelor. Trebuie să recunoaștem ce s-a făcut ca platformă pentru ce se poate uh, face și pentru a putea împărtăși uh, cele mai bune practici. De asemenea, trebuie să ne gândim uh, la noile provocări cu care ne confruntăm, mai ales în ceea ce privește scurgerile de carbon. Trebuie să ne dăm seama că există un risc și dacă nu suntem atenți, Uh, în Uniunea Europeană și în Marea Britanie vom suferi din cauza unor riscuri care o să afecteze industria noastră în general. Deci trebuie să știm foarte bine acest lucru când vorbim despre aceste inițiative. Există o serie întreagă de preocupări care ar trebui avute în vedere. În primul rând, uh, ideea că politica fiscală este de competența statelor membre, nu este de competența Uniunii Europene și dacă se ajunge la o idee a unei impozitări la nivel european, noi nu vom putea susține așa ceva. Și statele membre trebuie să aibă flexibilitatea de a-și putea aborda aceste industrii așa cum uh, dorește și să nu găsim, eu știu, un numitor comun. Totuși, cred că se fac progrese și lucrul acesta Uh, poate fi recunoscut uh, în Parlament. Trebuie să facem pași înaintea de unde ne aflăm acum și să ne gândim la industriile respective care pot să ne ajute să facem pași înainte. Și dacă putem uh, să, improvi, să impozităm consumul și nu munca, cred că putem face lucruri importante în acest... Doamna Berder are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să mulțumesc raportarei pentru raportul acesta care arată foarte clar că e nevoie să creăm locuri de muncă ecologice și arată metodele care pot fi folosite la nivel european și la nivelul statelor membre arată că dacă punem în aplicare legislația europeană putem crea mai multe locuri de muncă ecologice și sunt de acord cu acest lucru. Raportul face trimitere la diverse instrumente legislative, cum ar fi țintele de energie, de eficiență energetică și economia circulară și face niște propuneri curajoase, dar uh, deși aceste propuneri sunt importante, nu sunt suficiente. Conform raportului de săptămâna trecută al Agenției Europene pentru Mediu, trebuie să facem mai mult ca să-și atingă scopurile din 2025. Trebuie să ne apropiem de o economie mai uh, ecologică, mult mai repede. Între 6.000 și 7.000 și peste un milion de locuri noi pot fi create până în 2030 în domeniul transportului, dacă se impun limite stricte pentru emisiile de gaze cu efect de sede iar pachetul privind calitatea aerului va duce la progrese pe, la nivel național și dacă lucrul acesta se, se va întâmpla și dacă apare și pachetul privind economia circulară, se vor crea noi posibilități de locuri de muncă. Trebuie să spunem clar că protejarea mediului este un lucru bun și pentru crearea de locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm că planul de investiție al președintelui Juncker care își pune problema investirii a 350 de miliarde în următorii trei ani în economia reală, uh, va crea, va duce și la crearea unei economii ecologice și trebuie să ne asigurăm că uh, în ceea ce privește fondurile Orizont 2020 Uh, elementul de inovație va duce la crearea de noi locuri de muncă. Președintele Juncker nu trebuie să vorbească numai de locuri de muncă, ci de locuri de muncă ecologice și durabile. Și este important de asemenea să, se, să existe coordonare la nivel național, pentru că până în 2020, dacă guvernele folosesc banii proveniți din impozitele pe uh, Uh, dioxidul de carbon, se pot crea până la un milion de locuri de muncă. Vreau să-i mulțumesc raportoare și abia aștept să putem colabora în continuare. Mulțumesc! Misconeci. Mulțumesc! Doamna Conecina. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă. Colegii au spus tot ce era de spus, este târziu și nu vreau să ne lungim prea mult, însă cu toate astea vreau să spun că trebuie să ne dăm seama că a scrie un document aici la Bruxelles nu înseamnă că se va și întâmpla ceva pe teren în statele membre. Nu lipsește nu lipsește nici document ceva în legătură cu însușirea acestor obiective de către statele membre. Obiectivul acesta atât de important pentru a crea locuri de muncă verzi. Statele membre trebuie să fie în prima linie și să împărtășească aceste valori. Fără statele membre nu putem să facem nimic, nu va fi decât un document în plus. Am avut ocazia să parcurg documentul și cred că va fi foarte greu ca statele membre să meargă pe poziția aceasta exprimată aici, în acest document. Trebuie mai multe linii orientative, cum să se atingă țintele, de unde să se găsească finanțarea. Îmi pare foarte rău dar să spun asta, însă noi cu toții considerăm că planul Juncker este ceva uh, care finanțează orice și totul și piața energetică și așa mai departe. Nu cumva uh, ar trebui să spunem că planul Juncker este mai mult un fel de bulă speculativă și că nu se va rezolva mare lucru. Statele membre, firmele din statele membre sunt cele care se vor înhăma la treabă. Trebuie să se știe de unde vor veni banii și care va fi plus valoarea pe viitor a acestor acțiuni. De ce trebuie ca aceste lucruri să fie transpuse în fapt? Și încă ceva. Trebuie să cooperăm mai mult cu statele membre și încă un aspect. și nu știu dacă merită să sprijinim așa ceva. Uh, e vorba de uh, aspectele fiscale din statele membre. Va fi o mare problemă pentru că statelor membre nu le place să se umble la politica lor fiscală. Iar uh, formularea actuală este așa de generală, deci cred că asta va descuraja statele membre în acest sens, ba chiar va fi contraproductiv. În general, cred că e un raport foarte bun și sper că vom coopera foarte bine. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Zeleni poslovi sasvim su dio jedinstvenog transformacijskog procesa. Mulțumesc foarte mult. Locurile de muncă ecologice sunt parte din această transformare, această schimbare socială, economică și asta în perspectiva unei economii durabile și a unui schimbări de ciclu economic. Mă bucur că am acest raport, mă concentrez pe trei aspecte. În primul rând, este important să subliniem importanța economiei circulare în Uniunea Europeană. Sper că Comisia Europeană își va respecta promisiunile să vină cu un pachet mai ambițios de măsuri până la sfârșitul acestui an. Suntem din ce în ce mai dependenți de materii prime care riscă să destabilizeze economia noastră în Europa. Putem să promovăm stabilitatea printr-un cadru care să însemne o coordonare a politicilor noastre financiare și așa mai departe. Avem nevoie de obiective clare, pe termen lung și obligatorii, astfel încât să promovăm investițiile și o, să folosim finanțele sau fondurile eficace. Să sperăm că asta va transforma economia europeană, care va deveni mai rezistentă față de influențele din exterior. Iar locurile de muncă verzi, ecologice, durabile sunt absolut esențiale în acest efort. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă mai vrea cineva, doamna raportor. Nu vreau doar să mulțumesc colegilor și să reamintesc că este important să transmitem niște mesaje pozitive pentru a impulsiona aceste schimbări. Pentru că dacă schimbările nu ne vor aduce într-adevăr ceea ce ne dorim, va fi greu să continuăm în acest sens. Deci, de aceea, tocmai de aceea trebuie să insistăm asupra fiscalității, după părerea mea. Nu putem să uităm asta ca să arătăm că, într-adevăr, Europa își dorește cu adevărat o economie circulară. Mulțumesc colegilor, sper că vom lucra bine împreună și cât mai rapid pentru a îmbunătăți textul. Mulțumesc foarte mult! Calendarul de punere a amendamentelor 17 martie la prânz, vot la Comisia Envi 6 și 7 mai. Comisia Amplă, votul pe 28 mai, votul în plenară în uh, iunie. Am terminat. O seară plăcută!